Colleagues, can I bring the meeting to order and... Dragi colegi, vă propun să începem reuniunea. Aș dori în primul rând să ne întoarcem la comunicarea deciziilor de la reuniunea coordonatorilor înainte să trecem la voturi. S-au uh, discutat uh, numeroase comunicări de la Comisie, de la ședința coordonatorilor. S-au luat următoarea decizie uh, pe marginea comunicării Comisiei programul Marco Polo să invităm Comisia să prezinte o comunicare pe viitor la reuniunea Comisiei noastre S-a constatat că nu e nevoie de un uh, raport, dar uh, bineînțeles că pentru coordonatori uh, acest program Marco Polo este foarte important și astfel ne-am hotărât să invităm Comisia să prezinte o comunicare. În ce privește avizele, s-a luat decizia ca uh, poziția comisiei noastre cu privire la avizul cu privire la fondurile structurale să fie transmisă prin intermediul unei scrisori din partea președintelui și să nu se întocmească un aviz de către vers datorită presiunii timpului legată de acest uh, raport și deci s-a considerat că acest aviz ar trebui să fie făcut sub forma unei scrisori a președintelui, ceea ce înseamnă că verzii vor uh, prelua uh, pe viitor un astfel de aviz în ce privește Cartea Verde, politica uh, de climă și de energie 2030, s-a decis să nu se adopte nicio acțiune, la fel și raportul privind uh, cetățenia și, de asemenea, în legătură cu raportul COR și CESE cu privire la articolul 25 din Tratatul privind funcționarea Uni Uniunii Europene, s-a hotărât să nu se ia uh, măsuri și nici cu privire la alte documente, inclusiv raportul din partea Comitetului Economic și Social cu privire la regulamentul 2009-33 cu privire la uh, raportul privitor la progresele în domeniul resurselor regenerabile și de asemenea comunicarea Comisiei cu privire la mediul pentru antreprenorii uh, de pe internet vă rog frumos să îmi dați timp să-mi scot uh, un pliculeț normal de ceai. De asemenea, nu se va face nimic nici în legătură cu documentul de lucru linii directoare legate de punerea în aplicare a regulilor europene cu privire la subvenții de stat și piața internă și, de asemenea, niciun fel de acțiune cu privire la proiectul comun uh, legat de respectarea criteriilor de aderare referi, um, um, îndeplinite de către Serbia. De asemenea, grupul de experți turism, uh, coordonatorii am, uh, au primit un raport din partea domnului Fidanța s-a luat decizia să începem uh, mese rotunde pe această temă și să invităm pe toți eurodeputații să facă uh, propuneri pentru experți prin intermediul secretariatului. Deci secretariatul vă va trimite un text și vă rugăm să răspundeți în consecință. Verzii au avut o cerere de întrebare orală sau doresc să punem o întrebare orală legată de cabotaj. Am decis să-l invităm pe comisarul Calas la o ședință a reuniunii a o, comisiei noastre și să discutăm intențiile comisiei în domeniul cabotajului cu privire la bugetul 2014, proiectele pilot și acțiuni pregătitoare, s-a adoptat decizia de a se aproba lista de proiecte și de a o trimite la Comisie pentru o evaluare a recomandărilor uh, făcute pe marginea proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare existente, o propunere a domnului Duran și apoi cu privire la comitologie s-au uh, prezentat două acte delegate. Directorul Uh, Onidi a prezentat două uh, acte delegate legate de TIC, uh, condițiile de securitate pentru camioane și apoi securitatea rutieră în contextul schimbului de informații rutiere. E ca și când am fi într-un, pe un stadion de rugby. Apoi, coordonatorii au luat uh, notă de uh, newsletterul 10 din 2013 la chestiuni directe. Socialiștii au pus o întrebare legată de uh, fuziunea dintre permisele de conducere uh, pentru mașini și uh, camioane. Uh, raportor este doamna Țicău. Decizia coordonatorilor a fost ca doamna Țicău să întocmească un raport cerând Comisiei să uh, retragă propunerea pentru că ea uh, figurează în uh, dosarul tahi, tahograf. Iată ce s-a discutat la ședința coordonatorilor. Are cineva obiecții? Sunteți mulțumiți? Foarte bine, vă mulțumesc. Considerăm că aceste decizii sunt adoptate și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de voturi Aș dori să știu dacă toată lumea și-a luat cartela. Știu că doamna Țicău și-a uitat-o. Și-a mai uitat-o cineva? Nu? Atunci doar doamna Țicău și-a uitat cartela de vot. Îi vom permite să voteze oricum. Ă, facem acum o, un test. S-a deschis uh, votul, vă rog să vă introduceți cartelele. A votat toată lumea. Nu e niciun coleg de la PP în plus, de data asta nu foarte bine, atunci închidem votul. Toată lumea respecte regulile până acum. Mă știți pe mine, mă cunoașteți? Când lucrurile funcționează bine, întotdeauna îmi place să uh, subliniez acest lucru. Deci începem cu propunerea referitoare la directiva Parlamentului European și a Consiliului care modifică directiva 2009-62 privind controlul portuar, uh, controlul statului portuar. E o propunere a mea pe marginea uh, propunerii comisiei o, din 2013 vom uh, vota electronic. S-a deschis votul. Doamna Țicău votează uh, pentru. Din păcate, PPE-ul are un vot în plus. Mi se părea într-adevăr că e prea frumos ca să fie adevărat. La coordonatori ar trebui să hotărâm că dacă uh, se întâmplă de trei ori, uh, să le dăm un cartonaș galben să nu poate participa la o reuniune. S-a uh, închis votul. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Următorul vot. Proiectul de aviz. Doamna Țicău. 38 pentru, da. Uh, proiectul de aviz pentru o propunere de regulament a Consiliului și uh, Parlamentului referitoare la gazele fluorate cu efect de seră. Raportor domnul Parnio, sunteți gata? Începem cu amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Începem bine. S-a deschis votul la amendamentul 40. Doamna Țicău și-a recuperat cartela, deci poate vota electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 41 acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm amendamentul 46. Credeam că eu am greșit. S-a deschis votul. La 46. De aceea am cerut să verificăm, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 47. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și acest amendament. 47. Cred că e aceeași majoritate, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 50, 51 și 54, trei amendamente. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse unsprezece opt și 9. Cine e pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? Verificăm unsprezece opt și 9. S-a deschis votul. Cred că sunt adoptate. S-a închis votul. Au fost respinse, votul este strâns. 52 și 53, cine e pentru aceste amendamente? împotrivă, abțineri, sunt respinse. 55, doamna Wills, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins, 56 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 16, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru. Pentru 17. Împotrivă. Abțineri. E respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 64 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 devine caduc. Trecem acum la 70. Avem o notă tehnică, să nu ignorați cine e pentru, împotrivă, abțineri, Prefer să verificăm amendamentul 70. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. E respins, votul a fost, rezultatul e foarte strâns. 71, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și amendamentul 71. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 72 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm încă o dată. Cred că avem aceeași majoritate, dar haideți să verificăm. Nu. PP-ul și-a schimbat, și schimbat poziția, deci se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 83. Cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cred că se adoptă, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. E caduc. 86. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 86 acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. E respins. 20 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă vreți să verificăm, liberalii socialiștii au votat pentru, dar mă rog, dacă vreți votăm. Votăm amendamentul 21. Cine este pentru? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. A fost respins. 88. Cine este pentru? Împotrivă? Știți, ce, știți ceva mai bine? Haideți să începem de la capăt. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și îl verificăm și pe acesta. Mă bucur că nu sunt președinte la Comisia Envy. Asta e tot ce pot spune. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 89. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Îl verificăm și pe acesta. 89 cred că se adoptă. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. La limită, dar se adoptă. A, se, respin, se respinge. La 90 e o notă tehnică. Cine e pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm amendamentul 90. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 e următorul. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 96. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm acest amendament. 97. S-a deschis votul. Eu cred că se adoptă, dar vom vedea. Votul e foarte strâns. Se adoptă. 98. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și amendamentul 98. Eu cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. A fost respins. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. E absurd, e doar un aviz, <laughs> spune președintele. 100. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins, dar mai bine să verificăm. Verificăm amendamentul 100, a votat toată lumea. S-a închis votul. A fost respins. 101, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. 102, pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 103, pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. O pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. E caduc. Compromisul 3, cine este pentru? Nu, 6, le îmi cer scuze, 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, cine e pentru? 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 116 al doamnei Wills, cu o notă tehnică, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, Prefer să verificăm 117. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 125 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm amendamentul 118, cred că a fost respins. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. A fost respins 119 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și acest amendament. Cred că avem aceeași majoritate, dar votul este foarte strâns, deci vă rog, haideți să mai votăm. 119 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 45 e următorul. Nu. E caduc pentru că celelalte au fost respinse și acum ajungem la 121. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 27. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. A fost într-adevăr respins. 28. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, e respins. Cu aceeași majoritate, 123 cine pentru, împotrivă, abțineri, respins, 126 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Acum compromisul 4, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la pagina următoare, la amendamentul 1, de la considerentul 3, cine pentru, împotrivă. Reîncepem. Cine pentru amendamentul 1? împotrivă, verificăm amendamentul 1, cred că a fost adoptat. Uh, verificăm, s-a închis votul. 2, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri. Îl verificăm și pe acesta, cred că e aceeași majoritate. Îmi pare rău că tot uh, vreau să verific, dar uh, votul este la limită. Deci cine a votat? A votat toată lumea? Da? S-a închis votul. Se adoptă clar. Cine e pentru amendamentul 3? Împotrivă? Abțineri? Îl verificăm și pe acesta. Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final, slavă Domnului, spuse el, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru, 12 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Parniu.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 So compromise one. Compromisul întâi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 19 cu amendament oral. Dacă are cineva obiecții la amendamentul oral, nu, atunci cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins.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 împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 4, o adăugire la amendamentul 35, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotriva, abțineri, respins. 39 pentru împotriva, abține, se adoptă. 38 ca adăugire la amendamentul 39 pentru împotriva, abțineri, verificare electronică, amendamentul 38, vot deschis. Votul este închis și se adoptă. Amendament 41 pentru împotriva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 51 ca adăugire doar cu formula for example through tax advantages for seafarers pentru împotrivă abțineri respins Amendamentul 53 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri. Verificare electronică la 55. Vot deschis. Pare să fie adoptat, dar prefer să votăm electronic. Votul este acum închis și amendamentul e respins. 56 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru Împotriva. Abțineri. Respins. pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Pescuit 6 cu excepția uh, formulei cuprinse între as well as island communities. E respins. Compromisul 9 pentru împotrivă, abține se adoptă. 65 pentru împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 65, vot deschis. Vot închis și, într-adevăr, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri, respins. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă regii 11, cu excepția citatului. Bănuiesc că aveți în fața documentele. Deci, regii 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 72, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, ca adăugire la 72, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 75 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot pe părți la 76, partea 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și partea a doua pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regii 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la amendamentul 84. Votul e deschis. Cred că începem să uh, obosi mâna a apăsat pe buton și a votat. Cred că doar trei colegi au votat până acum. Votul acum e închis și amendamentul se respinge. Domnul Groș dorește să verificăm și la 83. Haideți atunci să votăm electronic la amendamentul 83. Votul e deschis. Votul e închis și, într-adevăr, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm. Vot electronic, amendamentul 93, vot deschis. Votul este acum închis. Și amendamentul se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică la 108, vot deschis. A votat toată lumea, cum votul e închis. Și se adoptă 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Regii 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Dacă nu, votăm. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 113 devine caduc, 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 este doar un amendament lingvistic. Votăm partea 1 la pescuit 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. Pescuit 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 116 pentru. Împotriva abțineri. Verificare electronică. Vot deschis la 116. Modul este închis și se respinge. Regii 7 pentru împotrivă abține respins. 1-1 pentru împotrivă abține se adoptă 119 pentru împotrivă abțineri. Verificare electronică la amendamentul 119, vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 este amendament lingvistic. Pescuit 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă Pescuit 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Pescuit 9 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 123 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 124 vot pe părți. Prima parte, fără textul din document și Acum votul pentru prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Prin urmare, partea a doua devine caducă, pentru că exprima exact contrariul. Totuși trebuie să votăm. Prea bine. Votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu îmi e clar ce am votat noi aici, dar asta e. Am votat să scoatem măsurile uh, de precauție și apoi am votat să le reintroducem. Regi 10 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. 126 pentru Împotriva, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 128 vot pe părți, partea 1. Calls on the Commission and Microorganisms. Haideți să nu comentăm acest citat. Cine este pentru microorganisme? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, and to employ their management. Cine este pentru? Împotrivă. Să reluăm. Pentru partea a doua, cine? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm amendamentul 131. Vot deschis. Votul este închis. Și, într-adevăr, se adoptă. Considerente. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. elementul 3 pentru, împotrivă, abține, Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri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 se adoptă. Vot final. Votul electronic e deschis. Cu sau fără microorganisme. Toată lumea a votat, votul e deci închis și se adoptă cu 38 pentru 5 împotrivă. Felicitări domnului Spiros Danelis. Doamna Meissner, am putea oare vota mai întâi uh, raportul uh, doamnei Senharova, pentru care un uh, avion de luat. Dacă toată lumea e de acord, am putea vota mai întâi raportul doamnei Savisar, dar e o solicitare din partea ALDE, de asta nu sunt încântat, dar uh, nimeni nu e împotriva votării acestui raport. Este vorba despre Practic e ultimul de pe ordinea noastră de zi la capitolul votare. A găsit toată lumea? documentul. E cel mai subțire document. Dacă suntem gata, dacă sunteți pregătiți, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. A, nu devine caduc. Cine a făcut lista asta? În compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotriva. Verificarea electronică la 21, vot deschis votat toată lumea. Votul este închis. Și amendamentul respins. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 devine caduc. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificare electronică la compromisul 4. Votul este acum deschis. Toată lumea a votat. Votul este închis. Și se respinge. Trecem acum la 7. Cine este pentru? Pentru împotriva abțineri respins. 24. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri Verificarea electronică la 9. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Și se adoptă 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final asupra raportului. Vot electronic deschis. Dacă toată lumea a votat, votul e închis și 39 pentru, 1 împotrivă. Felicitări doamnei Savisar! Prea bine. Trecem acum la următorul raport, raportul domnului Kun. E vorba doar de vreo 39 de pagini. E vorba de raportul domnului cu Inspecția Tehnică Periodică a Autovehiculelor și Remorcilor. Suntem gata? Putem începe votarea la raportul Kuhn? Ok, Mr. Coons report. Deci, inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor nu foarte controversat acest raport. Doar vreo 20 ceva de pagini de uh, votare. E un maraton. Haideți să începem. Amendamentul 37 și 38, adică propunerea de a respinge propunerea comisiei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Deci, adio, pauză de cafea. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3A pentru împotriva abțineri. Verificare electronică la 3A. Vot deschis. A votat toată lumea? PP are un votant în plus. Acum situația s-a restabilit. Votul e închis. Și se adoptă compromisul 3B devine caduc, așa încât putem trece la compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru împotriva abțineri se adoptă 122 pentru împotriva abțineri se respinge 126 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 5 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 154 pentru împotriva abțineri Respins. 155 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, Abțineri. Verificare electronică. Votul este deschis. Deci, îmi cer scuze, spune președintele, votăm electronic la compromisul Șapte vot deschis. Votul este închis și se adoptă. 174 pentru împotrivă, Abțineri respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 31. Devine caduc? Da, într-adevăr. Deci trecem la 159. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Stăm la 178 pentru, împotriva, prefer să verificăm electronic, vot deschis, 178. Votul e închis și se adoptă. 21. și 197 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Haideți totuși să verificăm electronic vă deschis. Votul e închis și se adoptă. șapte. Cine este pentru, împotriva, abține, respins. IMCO 34 pentru, împotriva, abțineri. Verificare electronică la IMCO 34, vot deschis. Toată lumea a votat. Atunci votul e închis. Și se respinge. 209. Cine este pentru? Împotriva abțineri respins. 22 pentru împotriva abțineri verificare electronică. Votul este închis. Și se adoptă. 22. Nu, spune președintele, îmi cer scuze. 179. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Haideți încă o dată uh, la 179. Știu că avem mult de lucru, dar încercați să ridicați mâna. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 23. 212, 213, întregul pachet. Cine este pentru împotrivă? Abțineri verificare electronică. Votul e deschis. Am votat toată lumea, votul este închis și se adoptă. Right, so we now down. Mergem mai departe la 223. Da? Corect? Deci 223. Avem un vot pe părți. Luăm prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua a fost retrasă. De ce am mai avut vot pe părți? Nu înțeleg. Bun. 181. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 181, am deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 225, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Asta. Articolul 5, toate amendamentele împreună, cele care doresc o suprimare. cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. nu e caduc, luăm 232, 233, 37 și 22. Nu, doar primele două, 232, 233, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Cred că sunt adoptate, dar haideți să vedem. Am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 37 și 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 238. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 239. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 241 cu amendament oral depus de domnul Ferber. Se opune cineva? Dacă nu, îl votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 41 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. IMCO 41. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. ITRE 24 pentru, împotrivă, verificăm ITRE 24, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245, putem să-l supunem la vot. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Deci la 246 am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul? și se adoptă într-adevăr. IMCO 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 40 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Mergem la 26. E caduc. Nici nu știu unde suntem. 242 e caduc pentru că l-am adoptat pe 40. Deci urmează 249. 249. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 255. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 277 e caduc, 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Avem patru amendamente identice, 35, 51, 307, 308. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 306 e caduc. Mergem la 309. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 310 și 311 sunt de ordin lingvistic. Mergem mai departe. 316 și 35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 314 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 318, 319 sunt identice, le luăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 320 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 321 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 este caduc. 325 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 329 și 62 sunt identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 330, 63 sunt identice și ele, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 331 și 64 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 de la IMCO, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 332 e caduc. Unde sunt? 333 și 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 334 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Haleluia! E amendamentul meu 335, Serachianii pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 336 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 337 Ferber pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 338 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm la compromisul 11. Am deschis votul. A votat toată lumea? Deci la compromisul 11. Sunt probleme? A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 341 ca o adăugire. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și aici. N-am uh, văzut foarte bine. Nu mai e mult, oricum. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Doamna Duro mai are un amendament, 345, tot o adăugire. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. IMCO 69 e caduc. 348 urmează. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 349 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 350 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 351 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 352 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 322 am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Mergem uh, mai departe. IMCO 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 353 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 324 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerente. Considerentul 3, amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. mc 2 este caduc. Mergem la 48 al doamnei Foster. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă, dar să fim siguri. Deci la 48, amendamentul doamnei Foster. A votat toată lumea? S-a închis votul. iar la limită, din păcate, la egalitate se respinge. 44 al domnului Benyon, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 al domnului Van Dalen, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 3, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șase urmează al domnului Pircher. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Sunteți după cu mine? Cine pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Patru pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Șapte Imco. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 și 75 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest amendament. Am deschis votul electronic. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 77. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89 al domnului Lightfried pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 33 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Mergem acum la votul legislativ. Am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 32 pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă felicitări domnului Kun. Trecem mai departe. Raportul doamnei Senealova. Cum stăm cu timpul? Okay, let's go. We're behind time, apparently. Suntem în urmă, se pare, așa că să trecem imediat la raportul doamnei Senalova. Doamna Grisbeck. Domnule președinte, înainte de vot v-aș cere să-mi retrageți amendamentul meu 105. Vă rog. Am înțeles, așa vom face. Începem cu 31 de respingerea propunerii. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. că îmi dai voie să folosesc lista ta pentru că nu mă descurc asta. Amendamentul 10 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 și 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la blocul 2. Mai multe amendamente. 54, 55, 56, 57, 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Mergem la următorul bloc, de la 59 până la 63, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou. Am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă, mergem la blocul 3, de la 53 până la 64, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Vot pe părți. Prima parte. Technical Roadside Inspections. Partea a doua a fost retrasă, deci luăm doar prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 75, vă rog, am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem acum la blocul 4. șaptezeci și șapte, șaptezeci și opt, șaptezeci și nouă, șaisprezece. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Mergem la compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 este un amendament lingvistic. Mergem mai departe. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 101, vă rog, am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 102 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. N-a votat nimeni. Cred că se respinge. Să vedem. Deci la 102 am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Văd că începeți să obosiți. 103. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 104, vă rog, am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 107 urmează. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, cred că se adoptă. Am deschis votul la 107. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci am deschis votul la amendamentul 119. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci 122, am deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 121 al doamnei Grisbeck, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Suprimare. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, doar prima parte, deoarece a doua este caducă. Deci la 123, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm aici, am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Dăm foaia. 141 urmează. 141. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 13 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acesta a fost retras. Nu, nu, e în continuare valabil. cine pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm la 144, vă rog, am deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 19 la 18. Se adoptă oricum. Ba nu, a fost retras. Deci 145. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 și 151 le luăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la anexe. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 cu amendament oral. Se opune cineva? Nu? Îl supunem la vot. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. Votul la amendamentul 4.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 A votat toată lumea, am închis votul. 34 pentru, 5 împotrivă, se adoptă. Și acum, votul cu privire la rezoluție, s-a deschis votul, a votat toată lumea. Am închis votul. 32 pentru, 5 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Felicitări, doamna Senalova. Și felicitări și uh, deputaților care și-au dorit acest lucru. Următorul punct pe ordinea noastră de zi și uh, vă atrag atenția că suntem cu 30 de minute în urmă, deci v-aș ruga să fim cât se poate de rapizi. Domnul Dantin este aici. So we'll start with... Vom începe cu cei care vor să părăsească sala de plen să nu ca să o facă liniște. Vom trece acum la o piață internă, integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE schimb de vederi. Thank you. Mr. Duncan, can you plow on regardless and hopefully they will listen to you, but I... Indiferent de zgomotul din sală, domnule Duncan, vă rog să luați cuvântul. Nu ne putem permite să pierdem, pierdem prea mult timp, având în vedere că suntem în întârziere. Vă rog, domnule Dantin să dați dovadă de perseverență să continuați. Domnule președinte, în urmă cu 10 ani, cumpărăturile pe internet erau o excepție. Acum acest sector, deja bine organizat, este în plină creștere economică, a creat 25% de locuri de muncă nete în ultimii 5 ani. Piața, e adevărat, se dezvoltă uh, cu uh, viteză foarte mare pe piețele naționale. Când uh, se dorește trecerea frontierelor, există piedici, doar 9% dintre consumatori și 18% din vânzători recurg la comerțul electronic. Nu e o problemă pentru consumatorii din marile țări, dar pentru consumatorii din țările mici e o problemă. Uh, consumatorul, în calitate de cumpărător uh, electronic, primește un produs care câteodată vine din uh, partea cealaltă Uniunii Europene sau chiar de la capătul lumii. Aceste întreprinderi fac parte dintr-o piață internă și apoi încearcă să se extindă și pe plan internațional dar dezvoltarea structurală a pieței le pune bețe în roate, mai ales în ce privește livrarea coletelor, care este foarte complicată calitatea serviciilor de livrare e foarte importantă. Un colet uh, cumpărat pe internet care nu este livrat în condiții optime uh, duce la pierderea cumpărătorului. Întreprinderile se adaptează la uh, aceste noi forme de comerț, dar persistă lacune mai ales pe scară transfrontalieră. E adevărat, piața europeană nu e o piață propriu-zisă, e o piață fărâmițată. Pe de o parte, rețelele poștale naționale nu cooperează suficient, se află în concurență și câteodată dezvoltă filiale care amplifică acest fenomen. Aceste rețele poștale nu au interoperabilitatea pe care ne-o așteptăm, uh, serviciile pierd din calitate și prețul uh, livrărilor este adesea opac. Eu cred că trebuie să ne mișcăm repede pentru că primii care uh, suferă de pe urma acestei fărămițări o reprezintă IMM-urile care reprezintă majoritatea comercianților electronici pe, în Uniunea Europeană Uh, și care trebuie să facă față obstacolelor, uh, spre deosebire de marile întreprinderi care se implantează direct în țara de livrare prin oferte de servicii mergând chiar mai departe, pentru că, de exemplu, pot să facă ca IMM-urile să depindă de ele uh, punându-le la dispoziție servicii. O problemă pe piață uh, provine din uh, lipsa de concurență în uh, livrările transfrontaliere. Majoritatea comercianților electronici trebuie să treacă prin operatorii poștali istorici pentru a livra în străinătate și furnizorii de servicii alternative nu prea există sau nu se prea știe de, despre ei. Comisia ar trebui să uh, propună norme de etichetare și de trasabilitate a coletelor în Europa și să incite pe uh, transportatori să facă ca oferta de servicii să fie mai ușor de înțeles. În orice caz, este foarte important ca autoritățile însărcinate cu concurența să efectueze controale și să coopereze la scală europeană. În acest sens, aș dori să salut uh, activitatea grupului de reglementare european pentru serviciile poștale. Trebuie să susținem activitatea lor. Trebuie să constatăm că constatorul nu are libertate în alegerile sale pentru că modul de transport este preselecționat de vânzătorul online. De asemenea, răspunderea acestuia față de consumator în soluționarea problemei livrării trebuie să se pună uh, cu sinceritate. Uh, calitatea informației cu privire la serviciile de, oferite uh, de livrare uh, revine um, comerciantului online. Câteodată e foarte greu de înțeles această procedură. De asemenea, tot lui îi revine rolul de a-l informa pe client în legătură cu trasabilitatea coletului în lanț, Uh, proces câteodată nesatisfăcător pentru că clientul și-ar dori să știe exact unde se află comanda. Deci ar trebui ca aceste informații să fie actualizate pe uh, site-urile de cumpărare. Dar uh, comercianții online, de ei depinde succesul unei comenzi. Aș dori de asemenea să avem un, o etichetă europeană, la scară europeană, Astfel, întreprinderile ar putea să-și îmbunătățească performanțele de livrare și, pe de altă parte, consumatorii ar putea să uh, fie, uh, uh, să fie încredințați că serviciul de livrare este fiabil. Iată care sunt elementele care figurează în avizul meu, deci avem nevoie de o mai bună concurență, de o mai bună trasabilitate și de o mai bună înțelegere a lanțului de responsabilități. Uh, trebuie ca toți actorii să uh, depună eforturi urgente, inclusiv um, operatorii electronici, pentru ca acest uh, serviciu european să fie mai eficient și mai puțin costisitor și, de asemenea, pentru ca toată lumea să tragă foloase de pe urma acestui tip de comerț. Această piață nu este matură, deci nu cred că ar trebui să legiferăm deocamdată anumite aspecte uh, Uh, însă cred că ar trebui să uh, uh, facem acest lucru odată cu revizuirea directivei cu privire la, privire la serviciile poștale. În 5 septembrie vom avea dezbaterea. Am lucrat foarte bine cu raportorul din partea, din partea Comisiei IMCO și avem același punct de vedere cu privire la acest, acest dosar. Mulțumesc, doamna Vergon, doamna Meissner, doamna Zile, domnul, doamna Wills s-au înscris la cuvânt. Doamna Lozing nu e aici, dar vă rog foarte mult să fiți succinți eh, ca să ne putem continua activitatea conform eh, calendarului. Si, monsieur. Doamna Verniu, numele socialiștilor, mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Domnul Dantin deja a tras concluziile și pe baza acestora eu uh, sunt optimistă, cred că vom avea o cooperare fructuoasă în interesul nostru al tuturor. În calitate de raportor din umbră pentru uh, socialiști și democrați, aș dori acum să lansez câteva piste de reflexie. Această carte verde, prezentată de către Comisie la sfârșitul anului trecut, uh, dovedește că există o dorință de a promova comerțul electronic în Europa, care face parte din actul pentru piața unică prezentat de comisarul Banier în 2011. E adevărat, acest uh, comerț, această formă de comerț s-a dezvoltat foarte mult, dar uh, are încă un potențial imens de creștere, mai ales în ce privește crearea de IMM-uri și uh, de întreprinderi foarte mici, dar se confruntă cu piedici, mai ales în ce privește comerțul transfrontalier. Mă refer la barierele de limbă, la diversitatea legislativă în ce privește drepturile consumatorilor, apoi diversitatea sistemelor de plată și, bineînțeles, și de livrare. Această carte verde încearcă deci să aducă soluție la acest aspect care are uh, mai multe uh, dimensiuni pentru că se află între dezvoltarea comerțului, între serviciul poștal universal și uh, preocupările în ce privește transportul și uh, uh, serviciile logistice cu uh, tot tot ce ține și de protecția mediului. Pentru acest schimb de vederi, iată deci câteva piste de reflexie. În ce privește consumatorul, cred că este foarte important să ne asigurăm că orice îmbunătățire a acestui serviciu, mai ales în ce privește uh, orele de livrare, ore mai precise, de ridicare la uh, uh punctele de livrare a colectelor, să nu se facă doar în uh, interesul uh, celor care trăiesc la orașe. Cred că ar trebui să avem o uh, abordare asemănătoare cu cea din directiva serviciilor poștale pentru a nu lăsa deoparte zonele, poșta, zonele rurale, izolate sau regiunile ultraperiferice. Neîncrederea cetățenilor în acest tip de comerț trebuie abordată. Uh, ea e legată de pierdere, de uh, daune, de, de uh, stricarea coletelor și aici trebuie să punem problema răspunderei. Știm că nu va fi ușor, am discutat acest lucru cu ocazia directivei drepturile consumatorilor, dar e un aspect indispensabil. Nu numai pentru a stabili încrederea, ci și pentru a permite Uh, nașterea, crearea de uh, întreprinderi mici uh, și mijlocii, pentru că știm că uh, companii ca Amazon, uh, pentru Amazon poți să trimiți înapoi un articol care nu-ți convine, pentru IMM-uri este mult mai greu, ceea ce pune în pericol competitivitatea. Apoi, un alt element ar fi bine să avem puncte de contact de tipul ghișeurilor solvit, de informare pentru consumator și care ar putea și să fie un fel de mediator. Nu ne mai aflăm într-o situație de monopol în care puteai să mergi la poștă să-ți rezolvi problema. Există astăzi operatori multipli care uh, câteodată subcontractează, de altfel tot mai des în, uh, prin subcontractanți și deci trebuie să ținem cont și de dimensiunea transfrontalieră mă apropiu de concluzii. Pe partea tehnică trebuie să încurajăm norme europene pentru a favoriza interoperabilitatea, mă refer la norme de calitate și pentru a garanta trasabilitatea în domeniul livrării coletelor. Un aspect foarte important, partea socială, pentru că sectorul livrărilor de colete e cel în care nu se respectă dreptul uh, muncii se recurge mai ales la contracte precare sau la uh, statut, un statut falsificat de lucrător independent, ceea ce, bineînțeles, că nu garantează calitatea serviciului. Deci trebuie să fim foarte atenți, să nu încurajăm astfel de tendințe. Trebuie uh, să nu ne uh, concentrăm doar pe relația între consumator și companii. Mulțumesc! Doamna Meissner acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, din păcate nu pot sta prea mult, dar uh, antevorbitorii mei uh, au spus lucruri foarte interesante, deci pot fi subcintă. Deci piața vânzărilor pe internet este în explozie, dar trebuie să fim foarte atenți să studiem drepturile consumatorilor și tuturor operatorilor, actorilor implicați, transportatori, cei care livrează și așa mai departe. Colegii au, spus, au făcut observații foarte pertinente, iată ce aveam de spus pe astăzi. Mulțumesc, domnul Kramer. Vă rog foarte succes pentru că trebuie să trecem la sectorul feroviar. E un uh, schimb de vedere deocamdată. Mulțumesc, doamna Lichtenberg, uh, raportoarea noastră din umbră. Din păcate, nu poate participa la ședința de astăzi, este la o altă reuniune. Ma rugat să o reprezint. Această piață se caracterizează prin faptul că livrarea transfrontalieră este o problemă, așa cum uh, s-a spus, și uh, companii precum uh, DHL-ul poate să dicteze regulile, face un fel de cherry picking în acest domeniu. E o problemă reală, am avut-o și uh, când am uh, discutat serviciile postale, de exemplu, insulele îndepărtate sunt uh, uitate, sunt uh, lăsate deoparte, nu trebuie să le uităm și, de asemenea, uh, trebuie să ne gândim și la obligațiile de serviciu universal operatori precum uh, Amazon, a fost deja menționat, uh, uh, practică evaziunea fiscală, de asemenea au practici de angajare absolut dezastruoase, deci trebuie să ne asigurăm că se garantează salarii minime în toate țările europene, pentru că nu putem să tolerăm situația actuală. Și apoi cu uh, toate aceste profici, aceste profituri, beneficii care ajung în uh, paradisuri fiscale. Nu putem tolera o astfel de situație. Uh, Amazonul nu e decât uh, un uh, exemplu, Starbucks la fel. Deci e o situație pe care nu o mai putem tolera. Întotdeauna cei care au de suferit cel mai mult sunt angajații acestor companii. Un alt aspect important îl reprezintă încălzirea globală, reducerea emisiilor, de care trebuie să ținem cont. Există metode foarte eficiente de livrare. Aceste Uh, cutii uh, poștale, aceste chioșcuri poștale uh, există în orașe, trebuie să ajungă și la sate, apoi mai există și noi tehnologii și aspecte verzi de logistică. Toată lumea vor, are un telefon celular. Astăzi, de exemplu, dacă mi se transmite informația prin SMS că am primit coletul și că pot să mă duc la ghișeul respectiv sau la chioșcul respectiv, cred că e soluția cea mai bună. Sunt uh, lucruri fezabile, le putem uh, pune în aplicare și asta și vom face. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Zile, Într-adevăr, așa cum s-a spus, în anumite părți ale Europei piața este foarte bine dezvoltată, Um, operatorii încearcă însă să țină pasul cu uh, operatorii de servicii cu amănuntul. Dar uh, cred că dezvoltarea acestui uh, sector va avea și efecte nedorite, mă gândesc uh, mai ales la uh, în ceea ce privește neținerea cont de cer cererea consumatorilor. Considerăm de asemenea că operatorii care se ocupă cu livrarea uh, încearcă să facă față presiunii exercitate de consumatori, uh, uh s-au făcut câteva măsuri Comisia în uh, Cartea Verde a detaliat uh, anumite aspecte care reprezintă piedici în calea uh, dezvoltării comerțului electronic, astfel încât consumatorii să dobândească mai multă încredere, care deocamdată reprezintă un obstacol în dezvoltarea acestui tip de comerț. Deci, deocamdată, felul în care se procedează ne mulțumește direcția pe care o a luat-o Comisia, dar așteptăm să aprofundăm acest subiect. Mulțumesc, doamna Wills. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci acum dăm cuvântul reprezentantului comisiei. Nu e nimeni de la comisie în sală, cu atât mai bine. Domnule Dantin, avem și calendarul, prezentarea proiectului de raport la comisia noastră în 5 septembrie, termenul pentru amendamente în 18 octombrie și votul la comisie în 5 noiembrie. Iată cum arată calendarul. Nu știu dacă vi se pare uh, bun. Bine, foarte bine, atunci putem continua. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați permis să economisim ceva timp și acum trecem la a doua parte a dezbaterii legate de cel de-al patrulea pachet feroviar, un al doilea schimb de vederi. Vă rog să mergeți să-i căutați pe raportori Măresc pe domnul Alcadrai și pe domnul Groș. N-ar fi rău. Doamna Wills, știți dacă domnul Kohlicek vrea să vină asta sau nu? Nu, din păcate nu poate să vină și o să vorbesc eu în numele lui. Okay, let me go through what I... Bine, iată care este propunerea mea. Vom face la fel ca și ieri. Vom avea șase minute pentru raportori, patru minute pentru raportorii din umbră și după aceea două minute pentru oricine dorește să intervină și comisia va interveni la sfârșitul dezbaterii și va trage concluziile, va, prezenta, va avea o prezentare de ansamblu. Intenționam să încep uh, cu guvernanța uh, și uh, liberalizarea transportului pentru transportul intern de călători. Domnule El Cadraui, vă rog, șase minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să salut faptul că vom avea această, acest prim de vedere pe un subiect care va avea un uh, impact foarte important asupra uh, vieții milioane de călători. Pentru că, până la urmă, miza este felul în care cetățenii europeni călătoresc zilnic. Deci, cred că scopul nostru ar trebui să ne asigurăm că căile ferate uh, devin tot mai puternice în Uniunea Europeană și că nu ar trebui să uh, subminăm acest sector piața, mai ales dacă ne gândim la liberalizarea transportului feroviar intern, nu ar trebui să fie obiectivul nostru în sine. Nu ar trebui să uităm de faptul că uh, liberalizările uh, în anumite state membre nu au fost chiar încununate de succes. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul că structurile de liberalizare diferă foarte mult de la un stat membru la altul în funcție de specificitățile acestora. Există state membre care de 20 de ani Uh, au liberalizat uh, serviciile feroviare, unde există concurență, dar există și alte țări în care uh, căile ferate reprezintă un monopol de stat sau un monopol pur și simplu. Orice abordare ideologică a acestui domeniu ar putea să ducă la haos și la confuzie. Însă, cred că ce putem noi să facem este să încercăm să introducem eficiență și o mai, mai multă calitate în modelul feroviar european, chiar dacă ar trebui să ne adaptăm abordarea de la țară la țară. Deci, cred că va trebui să uh, hotărâm și uh, perioade de tranziții uh, și o abordare realistă a acestui subiect, mai ales în contextul contractelor pentru servicii publice, care nu pot să fie pur și simplu condamn, uh, combinate cu principiul uh, accesului neîngrădit, trebuie să fim foarte atenți. Acum aș dori să mă refer la câteva aspectele legate de liberalizarea serviciilor feroviare. În domenii care nu sunt acoperite de contractele uh, standard, atunci ar trebui să garantăm accesul liber. Dar în uh, zonele în care avem contracte publice, atunci statul membru respectiv ar trebui să aibă de ales între mai multe posibilități. Prima dintre ele, de exemplu în cazul Germaniei, ar fi ca statul membru respectiv să aplice principiul accesului neîngrădit în zone unde se aplică contractele publice fără ca autoritatea de reglementare să încerce să, impoze, să impună un echilibru economic imediat, pentru că s-ar uh, crea probleme. Apoi mai există o altă posibilitate care figurează și în uh, propunerea comisiei, respectiv dacă există un operator nou care dorește să folosească rețeaua respectivă, atunci autoritatea de reglementare ar trebui să verifice dacă interesul, uh, interesele economice ar uh, putea fi periclitate și atunci să uh, intervină și să impună limite. O a treia opțiune, care încă nu a fost suficient explorată, ar fi ca statele membre să poată să decidă dinainte dacă un operator care are un contract poate primi monopolul pentru o perioadă delimitată de timp pe durata contractului respectiv. Însă, cred că trebuie să aprofundăm ă, toată această chestiune a echilibrului economic și nu doar să ă, procedăm prin acte de implementare. Apoi mai există și alte principii importante care trebuie să fie garantate. De exemplu, faptul că nu ar trebui să se poată uh, opta pentru subvenții multiple. Un alt aspect ar fi ca regulatorul să poată să aloce uh, ex ante anumite atribuții pe care să le poată uh, verifica. Știu că au fost câteva tentative în acest sens, dar cred că ar trebui să le studiem mai îndeaproape. De exemplu, mă gândesc la uh, structura serviciilor integrate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că și lucrătorii pot să treacă de la o companie feroviară la alta. E un alt aspect care ar trebui să fie uh, analizat cu mai multă atenție, în orice caz cu mai multă atenție, pentru că aici intervine subcontractarea. De asemenea, noi considerăm că ar trebui să fie posibile și excepțiile, de exemplu în ce privește uh, structura companiilor mici, locale, care activează în acest sector al căilor ferate. Pentru că altfel companiile ar uh, putea să fie obligate să investească foarte mulți uh, fără să uh, fie sigur de profit. Apoi, trebuie să ne asigurăm că statele membre pot garanta companiilor faptul că pot, uh, avea acorduri, pot uh, lansa acorduri colective cu norme minime sociale pentru a se asigura că se aplică aceleași uh, condiții peste tot. Trebuie de asemenea să nu uităm dimensiunea socială și trebuie să depunem eforturi și în acest domeniu. Și tot în acest context, cred că ar trebui să Uh, clarificăm problemele legate de călători și de drepturile acestora. În ce privește uh, propunerea Comisiei legată de cooperarea transfrontalieră, de exemplu, uh, administratorii infrastructurii. Sunt propuneri foarte interesante, dar ca întotdeauna intervin aspecte practice care trebuie să fie studiate în amănunt. Iată care este discursul meu de prezentare. Am avut ocazia să discut acest subiect cu raportorii din umbră și sper să uh, ajungem la un acord. Mulțumesc, domnul Cancian din partea PP 4 minute. Grazie, președinte. L'obiettivo di questo quarto Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivul cel de-al patrulea pachet feroviar e realizarea pieței unice feroviare europene. Și sigur că putem depune eforturi pentru a atinge acest obiectiv, dar avem de-a face între timp cu trei părți uh, implicate. Odată cetățenii, e nevoie de ameliorarea serviciilor fără creșterea tarifelor, apoi întreprinderile care să pună în aplicare norme și proceduri mai ieftine uh, și, în al treilea rând, statul și contribuabilii, pentru că reforma nu trebuie să cadă în spinarea bugetelor naționale. Acum, în ce privește deschiderea piețelor naționale și guvernanța la nivel național, fiecare trebuie să-și aducă contribuția în funcție de obiectivele pe care le fixăm împreună și care trebuie să fie durabile în plan economic. Aș avea trei observații importante. Odată, deschiderea pieței. Trebuie să obținem un acord pentru deschiderea uh, acestea la um, transportul de persoane intern. Fie că e vorba de uh, lung parcurs uh, și toate acestea într-un termen definit, bine definit și nu dincolo de 2019. Suprimarea uh, distincție între servicii interne și externe de pasageri e un lucru bun, dar e nevoie și de o clauză de reciprocitate în perioada de tranziție, deoarece legislațiile naționale, firește, nu sunt omogene. Și, în acest punct, astăzi trebuie să uh, lărgim această clauză de reciprocitate, inclusiv la țări extraeuropene. În al doilea rând, un uh, echilibru european. E necesar să garantăm mm, că uh, între rețeaua feroviară și uh, contractul public există un echilibru. Trebuie să discutăm aprofundat de aceste aspecte, ținând seama de specificitățile naționale. În al treilea rând, guvernanța uh, și managementul infrastructurilor. Aici, măsurile propuse de comisie uh, urmează la doar câteva luni și cred că trebuie să le evaluăm eficacitatea, durabilitatea economică și nu am înțeles prea bine în ce s-a spus până acum dacă există alternative. Alternative pe care trebuie să ne analizăm în profunzime, așa încât sectorul, contribuabilii și utilizatorii să nu plătească prețul acestei reforme. Apoi, studiul de impact este de foarte proastă calitate, analiza de impact pe care am primit-o de la Comisie. Trebuie să consolidăm anumite dispoziții în proiectul de reformă, în special în ce privește autoritățile de reglementare, garantând independența acestora, creând de asemenea un uh, organism de reglementare european puternic în care să poată decide în cazul în care apar controverse la nivel național, mai degrabă decât să uh, reunim toate autoritățile de reglementare naționale. Apoi, funcțiile esențiale trebuie menținute, cum e alocarea tronsoanelor și alocarea punctelor de taxare pentru cei care gestionează infrastructurile. Deci e nevoie de maximă transparență în gestionarea infrastructurilor. President, I speak in the name of Philip de who is not here. I am not Philip. Domnul Tremosa, mă exprim în numele domnului de Bacher, care nu poate fi prezent și, desigur, îi împărtășesc opinia în ce privește guvernanța, dar, practic, am să citesc notele dumnealui pe care mi le-a încredințat chiar ieri. Întâi de toate, dorește să mulțumesc raportorilor și pentru discuțiile pe care le-ați avut. Domnul de care consideră că acest pachet, al patrulea pachet feroviar este extrem de important și, practic, suntem cu toții de acord că deschiderea pieței este necesară. Întrebarea acum e cum o facem. Dar e limpede că deschiderea pieței va aduce beneficii. următorul pas uh, logic după ce, măcar teoretic, um, transportul uh, de mărfuri a fost uh, deschis și crede că ar trebui să putem obține un acord în marginea acestui raport. Filip de Bacăr uh, salută și propunerea Comisiei, dar există și elemente pe care îl preocupă. Dumnealui consideră că Poate anumite state membre vor fi tentate să se folosească de acest regulament pentru a bloca accesul la piață a unor noi companii. Regulamentul vizând serviciile publice ar putea fi, repet, folosite de anumite state membre pentru a bloca accesul anumitor uh, companii la piață. Dumnezeu mai consideră că o separare verticală completă e, cel mai, uh, e cea mai bună modalitate de a evita subcontractarea și de a crea uh, condiții uh, echitabile pe piață. Însă, lui înțelege că, din punct de vedere politic, acest lucru probabil nu e fezabil și susține propunerea Comisiei de a avea condiții stricte. Dumnealui nu este sigur dacă aceste condiții vor uh, preveni uh, subcontractarea, dar probabil că este un pas către mai, o mai bună transparență financiară. Așa încât dumnealui va face eforturi în uh, a face propuneri în această direcție. Azi dimineață m-am mai rugat să vă transmit că e de acord cu propunerea vizând sporirea competențelor și a independenței uh, managerilor de infrastructură. Acest aspect nu este limpede în anumite state membre. În anumite țări uh, sistemul e dezvoltat, uh, în alte țări, cum sunt cele din Sud, acum se demarează un astfel de sistem. Și dumneavoastră consider că acesta este un punct cheie pentru o bună funcționare a pieței crede că o cooperare bună între autoritatea reglementară și managerul de infrastructură garantează bună funcționare a pieței feroviare. Acestea au fost observațiile domnului de Bacher. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș adăuga uh, și observațiile mele personale, așa încât să nu intervin și mai târziu. Și cum poate știți, stimați colegi, am solicitat uh, crearea unei autorități de reglementare la nivel european. Este opinia mea personală uh, și, așa cum spuneam și cu doi ani în urmă, uh, pentru a atinge asemenea obiective avem nevoie de o totată de reglementare europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pentru vers 4 minute, domnul Doamna Durand, îmi cer scuze, până președintele. Mulțumesc! În ce privește obligativitatea serviciilor publice, Comisia uh, expune ideea că există ceva stimulant în deschiderea pieței și în plus, uh, așa cum a explicat și domnul raportor, ne propune o manieră de a fragmenta, de a diviza uh, companiile feroviare și care, din punctul meu de vedere, este o manieră contraproductivă și beneficiile la care ne-am așteptat sau la care se așteaptă Comisia din partea concurenței nu cred că vor putea compensa costurile suplimentare și dificultățile acestei fragmentări a companiilor. Pentru că în anumite țări, da, în Europa nu avem doar țări mari, ci și țări mici și o mare diversitate și vom asista la o fragmentare a ofertelor publice de achiziție care uh, va fragmenta încă și mai mult sistemul și nu va aduce decât prejudicii în domeniul serviciilor, unde deja e greu să avem o coordonare între managerii de infrastructură și companiile feroviare, să mai impunem și o nouă diviziune, o nouă fragmentare, nu face decât să aducă probleme. În ce privește componenta socială, reluarea, preluarea sistemelor, de exemplu, constatăm cât de uh, constrângător ajutor uh, este să preiei material rulant, uh, însă măsurile sociale devin facultative. Din punctul meu de vedere, e unde demers cât se poate de uh, lipsit de coerență. Adică componenta socială o lăsăm la atitudinea companiilor, dar materialul rulant trebuie preluat cu orice preț. Acest model pe care uh, uh, Comisia încearcă să ne-l impună identic nu respectă nici subsidiaritatea, nici proporționalitatea, nici specificul anumitor rețele feroviare și în acest sens cred că trebuie să fim foarte atenți la această componentă PSO pentru a evita tocmai fragmentarea, în special pe teritorii foarte mici, care vor antrena dificultăți de coordonare și costuri suplimentare. Mulțumim, domnul Duron. Uh, domnul Lașac. Es īstenībā neesmu tik dziļi šajā pilārā pašlaik iekšā, pat cik man. Domnul Zila, pentru domnul Lășac. Eu mă ocup mai mult de pilonul tehnic, dar aș dori totuși să fac câteva observații în ce privește transportul de pasageri. Odată, haideți să ne amintim că situația transportului de pasageri este una foarte uh, diversă în cadrul Uniunii în anumite țări. Nimeni nu e interesat de transportul de feroviar de pasageri și, practic, fără subvenții, astfel de state vor eșua în a trezi interesul cuiva de a participa la transportul de pasageri. Există alte piețe interesante, bunoară Benelux, Franța, Germania, dar există și multe situații extrem de diferite. Iată de ce trebuie să fim atenți că probabil o uh, reglementare a obligației pentru servicii publice e o modalitate de a restricționa accesul la piață, tocmai pe acele piețe care sunt interesante. Iată de ce trebuie să fim prudenți. Acum, cât de departe trebuie să mergem sau nu cu fragmentarea? se pare că pasagerii ar trebui să aibă uh, cel mai important cuvânt de spus, cei care chiar utilizează transportul feroviar și felul în care um, se realizează tranzitul și conectarea între rețelele uh, regionale, naționale uh, și mm, cred că există și exemple pozitive. Există rețele bune între Uh, orașe mari și um, conectarea cu rețele regionale sau internaționale. Dacă putem menține o astfel de filozofie, atunci vom face o treabă bună. Pe aceast, uh, acest drum lung, nu e așa, cu acest proiect și doresc succes, mult succes raportorilor. Domnul Wills, acum patru minute. Doamna verfolgt die Kommission unbe În ce privește pachetul prezentat, Comisia continuă pe calea liberalizării. Acest pachet feroviar e un element în plus uh, pe calea unei politici fără compromis, iar Comisia nu dorește să amelioreze serviciile pentru pasageri, ci dorește să obțină uh, mai multe oferte pentru companiile feroviare. și din nou se împiedică posibilitatea statelor membre să aibă marjă de manevră în acest sector. Așa încât, vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei, eu cred că trebuie să revedem propunerea din 15 decembrie 2012, separarea, separarea între infrastructuri și operatori. Această separare este încă pe masa de discuții, pentru că grupul meu nu este de acord. Obținusem un anume compromis, dar propunerea noastră nu se regăsesc, iată, acum, în discuție. Nu e respectată pluralitatea, diversitatea companiilor feroviare. Pur și simplu acestea nu sunt luate în considerare. Iar dacă există o separare structurală între întreprinderi. Deci dacă nu apare astfel de separare, e clar că sectorul feroviar trebuie să fie un tot și că acesta nu poate fi fragmentat oricum. E nevoie de o politică de transport adaptată, doar așa vom putea garanta investițiile în viitor.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 E un element important pe care trebuie să-l avem în vedere, iar în această propunere totul pare foarte complicat pentru angajați să își schimbe locul de muncă. În concluzie, vor exista pierderi pentru angajați, inclusiv la nivel de calitate, vis de ce declară comisarul Calas, anume crearea spațiului european feroviar unic. comisarul nu se teme de degradarea condițiilor de pe această piață. Mm, Acolo unde această deschidere a pieței s-a efectuat deja, au apărut uh, clar și dezavantaje, însă în comunicatul de presă al comisiei se dau doar exemplele pozitive. Haideți să vorbim despre Marea Britanie. Am văzut că mai multă concurență reprezintă un dezavantaj, deoarece calitatea scade iar locurile de muncă sunt instabile, și numeroase uh, dezavantaje ce vin din dumpingul social, uh, în ce privește prețurile care cresc. Și personal mă opun acestei politici. Mulțumesc. Vous savez, les prises de position euh, allemandes et françaises ont payé. Domnul Parnia, pachetul nu solicită o separare totală între managerii de infrastructură și operatori la început, aceasta a fost o etapă intermediară a fragmentării, acum aceasta este considerată o etapă ultimă. Dacă holdingurile vor fi tolerate în continuare, menținându-și independența de uh, decizie, o uh, strictă separare între diversele unități ale grupului e posibilă structurile vertical integrate ar putea continua să existe dacă există și măsuri de salvgardare, așa încât să se garanteze independența juridică, financiară și operațională a gestionarilor, a managerilor de infrastructuri. Așa cum știți, discuțiile pe această directivă nu au început încă la Consiliu. Parlamentul, în schimb, așa cum facem și azi, examinează textul. Obiectivul ultim, anume separarea integrală între exploatare și administrare, gestionare a infrastructurilor, nu răspunde preocupărilor noastre. Dorim să propunem uh, un serviciu public, ținând seama de experiențele deja angajate în anumite state membre. El vede că acest demers este negativ. Separarea aduce, ar aduce mai multă complexitate, mai multă rigiditate a funcționării neexistând transversalitate, sinergie și punere în comun a resurselor. Nu trebuie să fragilizăm sistemul multiplicând intervenții și structurile. Din potrivă, e ocazia în acest text să reamintim că acest serviciu către public e legat de guvernanță. Mulțumesc, domnul Bach, două minute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește guvernanța, și voi fi succint. Sunt foarte dezamăgit de propunerea comisiei, aș fi preferat mai multe posibilități deschise. Mi-aș fi dorit mai multă deschidere. Avem nevoie, avem sisteme diferite în Europa, companii feroviare diverse, unele au făcut investiții mari pentru a-și ameliora, a ameliora calitatea ocupării, dar și pentru a ameliora serviciile și a satisface clientela. Acum, nu doresc să revin la ce s-a discutat la momentul um, reformării, dar cred că uh, aceste reglementări împiedică investițiile transversale și limitează marjele de manevră consolidând puterea autorităților de reglementare. După două sau trei luni, nu putem uh, construi un nou regulament și să mai și explicăm cetățenilor acest lucru. Și aș mai aborda un aspect. Din punctul meu de vedere, această propunere nu uh, e suficient de dezvoltată, nu e încă matură. Apare problema subsidiarității. Bună oară, vorbim de un serviciu public pe care tot statul trebuie să îl gestioneze. Și mă bucur că noi ne-am angajat pe această cale și că statele membre vor oferi la rândul lor uh, o analiză pertinentă Comisiei e limpede că problema subsidiarității persistă. Și Comisia trebuie să reacționeze. Mulțumesc. Doamna Sanalova, două minute. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že eh, máme všichni v podstatě na paměti to, že eh, smyslem našeho... Cred că știm cu toții care e obiectivul și anume un serviciu feroviar de calitate în uh, zonele mai puțin lucrative și aș reaminti că în sine uh, concurența și fragmentarea nu e o garanție pentru a ne atinge obiectivul și cred că ar trebui să privim cu atenție la felul în care e definit serviciul public uh, Uh, în special serviciul public de interes general. Și cred că administrațiile publice responsabile cu serviciile de transport public trebuie să aibă competența de a uh, interveni pe piață. Și cam atât am dorit să vă spun. Mulțumesc, domnule Zaribi, două minute. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais intervenir. Mulțumesc. Doream să intervin asupra regulamentului vizând obligația serviciului public. Președintele intervine. Vom veni la subiectul PSO în, uh, în cele ce urmează după ce se va exprima domnul Groș. Atunci, despre ce vorbim, spune domnul Zeribi? Toată lumea vorbește despre toate. Președintele, vă spun despre ce vorbim. Acum vorbim despre deschiderea pieței pentru serviciile de transport public intern. Deci, repet, e vorba de serviciile de transport feroviar intern de călători și de deschiderea pieței. Deci vorbim despre raportul domnului Alcadraui. Uh, ulterior vom discuta și despre PSO. Deci pot să mă exprim asupra guvernanței? Întreabă domnul Zeribi. Da, voi redemara cronometrul, dar iată, am să fiu generos. Vă puteți referi la guvernanță. Domnul Zeribi, aș dori deci să spun că Comisia deschide posibilitatea de a nu ne organiza după un model complet separat, ci practic a, își dorește un zid chinezesc, așa încât un model integrat să poată fi propus de un stat membru. Eu cred că trebuie să uh, obținem mai multă flexibilitate din partea Comisiei, așa încât să nu fie opuse cele două modele, cel separat și cel integrat, uh, statele membre să aibă posibilitatea să aleagă. Cred că avem două obiective în acest text din punct de vedere al guvernanței. Avem nevoie odată de transparență din partea statelor membre în ce privește separarea funcționării între uh, operatorii istorici și uh, managementul de infrastructură și a din momentul în care aceste două dimensiuni intră în acțiune, nu văd cum am putea interzice unui stat membru să decide să se organizeze în modul cel mai pertinent în funcție de propria sa istorie, de uh, propriul specific și de experiența sa. Astăzi cred că e o eroare să opunem cele două modele, modelul separat și modelul integrat. Iar Comisia, care are o abordare extrem de liberală în toate aceste texte, uh, Uh, e contradictorie când suntem liberali, lăsăm la liberul arbitru al fiecărui stat membru să își descrie condițiile. Transparența asupra fluxurilor fin- financiare, independența managementului de infrastructură, iată care uh, sunt punctele mele de vedere asupra guvernanței și sper să putem obține mai multă flexibilitate din partea Comisiei în poziția pe care o are. Uh, Uh, statele membre trebuie să se poată organiza cum doresc, respectând însă aceste două criterii. Domnul Kramer, două minute. Also ich glaube, bei der ganzen uh, Eu cred că în toată această discuție se conturează poziții diferite în interiorul aceluiași grup politic. Comisia, prin uh, propunerea sa inițială, nu cred că dorea acest lucru. Deci, acum am înțeles că să aduc în discuție transparența și fluxurile financiare. Nu știu ce se va întâmpla cu banii. Eu provin dintr-o țară în care se fac, se introduc destul de mulți bani și se obțin mulți bani din infrastructură. În Germania acest lucru e posibil. Iată ce poate să aducă transparența. poți uh, să știi ce fac concurenții tăi, să știi dacă au subvenții din partea guvernului SUA, de pildă, sau dacă investesc în infrastructură. Nu vrem să mai avem uh, liniile ferate și uh, gările decrepite pe care le știm. Deci, revenind la banii care se pot face din infrastructură, vreau să subliniez că acești bani trebuie să fie reinvestiți tot acolo. Să ne uităm la Norvegia. Ei uh, nu reușesc uh, să facă bani. Viziunea lor este că e un, un serviciu de interes uh, public. Prin urmare, nu trebuie să se obțină profit. Banii însă nu sunt cheltuiți așa cum ar trebui peste tot. Deci acest lucru contravine principiului uh, de serviciu public. Președintele. Bun, mulțumesc și acum mergem mai departe la deschiderea pieței pentru serviciul de transport feroviar intern de călători și serviciile publice. Domnul Groș. Da, am ascultat cu atenție ce au spus uh, colegii deputați și uh, ce pot să spun este că avem în față un pachet extrem de interesant, lucru care a reieșit din discuțiile de până acum. În ce mă privește, acest pachet reprezintă un tot. Ieri uh, am mai avut o dezbatere tot uh, pe acest uh, pachet feroviar și știm că tehnologia ne va permite să depășim, să eliminăm frontierele pe viitor. Prin urmare, trebuie să dezvoltăm infrastructura, o infrastructură europeană de transporturi. Pentru a face acest lucru, însă, trebuie să ținem cont de un lucru, să existe o deschidere a pieței echitabilă și să existe o deschidere a serviciilor publice. Deci această echitate trebuie să existe. În plus, cred că acest pachet feroviar reprezintă și o oportunitate, o oportunitate de a arăta că pe viitor întreprinderile de transport feroviar din Europa pot căpătea anvergură europeană și că prin acest pachet putem aduce niște beneficii cetățenilor noștri. Sigur că statele vor să își susțină propriile întreprinderi, vor să își susțină proprii angajați. Pe de altă parte, noi vrem să facem ceva la nivel european. Cred că putem să legăm aceste interese. Aceasta ar trebui să fie sarcina noastră. Noi nu vrem, bineînțeles, să producem efecte negative asupra lucrătorilor, vrem doar să îmbunătățim calitatea serviciilor pentru călători. Cred eu că acest obiectiv poate fi atins prin mai multe modalități. Mai întâi, trebuie să venim cu un răspuns, cu o abordare globală în ce privește multimodalitatea. Eu cred că acest lucru nu e în contradicție cu poziția Comisiei. Din potrivă, este o abordare care regrupează interesele noastre ale tuturor. Deci vrem să existe o echitate, o egalitate de șanse pentru toți și sperăm să putem uh, stabili și niște norme de calitate. Mă gândesc atât la mediul înconjurător, cât și la dimensiunea socială. Să nu ignorăm aceste aspecte. Un alt lucru care este foarte important pentru mine este uh, modul în care se face repartizarea. Mai mulți colegi au uh, spus că flexibilitatea este foarte importantă. Fragmentarea nu e benefică nici pentru întreprinderile mici, nici pentru cele mari. Deci ar trebui să putem gestiona mai bine diferențele care există între statele membre, să creăm uh, un spațiu în care să putem acționa, să ne îndeplinim obiectivele politice, însă rămânând realiști în același timp. În ce privește investițiile sau subvențiile, aici intervine responsabilitatea actorilor politici. Trebuie să vedem mai întâi dacă banii contribuabilor sunt bine cheltuiți, dacă ei sunt cheltuiți pentru îmbunătățirea serviciilor, deci trebuie să putem justifica modul în care se cheltuie banii. trebuie să existe o relație bună între servicii și investiții. Însă acest lucru nu cred că se regăsește suficient în propunerea comisiei. Și acum, ceea ce aș dori eu este să discutăm despre eficacitate, cum putem să aducem o valoare adăugată. Vorbim aici despre structuri, vorbim despre drepturi, Um, eu cred că ar trebui să ieșim din dogmatismul de până acum și să ne axăm pe principiul eficacității. De asemenea, să asigurăm uh, și uh, corelări cu alte domenii. De pildă, pentru infrastructură, da, rolul autorității de reglementare este esențial, transparența e absolut necesară Poate că în trecut abordarea noastră a fost una prea teoretică. Acum însă n-ar trebui să confundăm coordonarea cu protecționismul. Protecționismul dăunează concurenței, asta trebuie spus clar. Există totuși structuri de care avem nevoie. Mi se pare că aceasta ar fi abordarea cea mai potrivită. În următoarele luni, acest pachet feroviar ar putea deveni un uh, factor foarte important în stimularea creierii de locuri de muncă și a dezvoltării în special. Din partea socialiștilor, patru minute, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. În spiritul celor spuse de domnul Groș în intervenția dumnealui, fără a deveni prea radical, însă ne uitând uh, nici uh, de obiectivele noastre macroeconomice, ar trebui să ne asigurăm că transportul nostru feroviar funcționează în mod adecvat. Trebuie să creăm condiții suficiente pentru a asigura un sistem de transport pentru toate comunitățile noastre, un uh, transport transfrontalier avem nevoie de sisteme naționale, regionale și locale. Și, bineînțeles, călătorii trebuie să fie pe primul loc. Ei trebuie să aibă dreptul de a hotărâ și ar trebui să se țină cont de nevoile lor individuale. Deci trebuie să ținem cont de toți acești factori. Noi uh, uneori uh, tindem să revenim la cele spuse de uh, Copernic, și anume că uh, de multe ori uh, se alege opțiunea cea mai proastă, opțiunea cea mai ieftină. În funcție de, de bani alegem întotdeauna, ceea ce nu e bine. În primul rând, liberalizarea poate deveni un obiectiv sau uh, un mijloc pentru a crea un sistem eficient pentru a ne îndeplini scopul. Liberalizarea nu trebuie să constituie un obiectiv în sine și să nu uităm că transportul public trebuie să rămână accesibil și disponibil din punct de vedere financiar, social și din alte puncte de vedere. ceea ce înseamnă că noi trebuie să respectăm anumite standarde și norme sociale, iar pentru asta trebuie să alocăm bani suficienți. Pot ar trebui să purtăm uh, mai multe dezbateri, să vedem uh, cât putem obține, cât putem uh, cheltui pentru anumite rute, pentru anumite trenuri, nu știu, eventual să calculăm o sumă per pasager, per kilometru, ce pot să vă spun din propria mea experiență din Polonia e că, de obicei, licitațiile sunt uh, câștigate în funcție de prețul oferit, ceea ce pare să fie practic, dar uh, nu este un criteriu bun, pentru că, din păcate, acest uh, criteriu este unul insuficient. Noi ar trebui să mergem din potrivă pe o soluție uh, mai stabilă pe un raport calitate-preț, nu doar pe preț. Atunci când acceptăm faptul că avem obligația de a asigura un serviciu public, să nu uităm de rolul agenției europene, dar și de rolul um, agențiilor naționale, care pot dezvolta împreună un uh, serviciu feroviar durabil. Nu știu dacă e bine să ne axăm pe infrastructură, pe o separare a infrastructurii de exploatare sau ar trebui să mergem pe varianta holdingului. Dezbaterile sper să ne poată oferi un răspuns, pentru că trebuie să putem orienta puțin acest sistem de transport feroviar. Poate ar trebui să renunțăm la tot ce am făcut până acum și să luăm totul de la capăt. Domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, iată-ne din nou aici o nouă dezbatere cu privire la cel de-al patrulea pachet feroviar. Eu sper ca acest al patrulea pachet feroviar să fie reformat înainte de punerea lui în aplicare. Dragi colegi, cu toții cred uh, că suntem de acord că status quo-ul nu e o opțiune. Trebuie să admitem că în uh, ultimii 10 ani am uh, dezbătut trei alte pachete feroviare prin care am încercat să deschidem piețele feroviare, să creștem competitivitatea, însă astăzi vedem că modelul de transport feroviar uh, în interiorul nostru, în interiorul Uniunii, din păcate nu s-a îmbunătățit. După cum spuneam, uh, eu nu am nicio soluție miraculoasă la îndemână dar nici nu vreau să rămân blocat într-o poziție ideologică, într-o poziție de dinainte formată. Sunt deschis la idei, la schimburi cu privire la bune practici, la cum putem îmbunătăți acest model. De aceea și avem această dezbatere. În ce privește licitațiile obligatorii pentru atribuirea contractelor de servicii publice, eu nu aș fi împotriva, put să susțin această idee, dar uh, atenție la criteriile de atribuire a contractelor. Cred că licitațiile publice pot ajuta la deschiderea pieței, dar să vedem care este analiza costuri-beneficii, mai ales pentru localitățile mici. În ce privește perioada de tranziție, înainte de introducerea licitațiilor obligatorii, aici uh, m-aș opune pentru că cred că s-a pierdut deja suficient timp. Și știu că um, schimbările din acest sector feroviar nu se petrec niciodată suficient de repede. Acum, cred că ar trebui să mai găsim modalități de a evita distorsiunile care apar în calea găsirii unor rute mai profitabile și, așa cum spunea Filip de Bacher mai devreme, trebuie să avem grijă pentru că invocând argumentul deschiderii accesului, anumite țări ar putea folosi de regulamentul OSP pentru a bloca intrarea unor noi jucători. În ce privește standardele sociale, da, sunt de acord, e nevoie de un standard minim pentru toată lumea. Totuși, trebuie să nu uităm că cu toate acestea trebuie să schimbăm ceva din status quo. Nu mai putem să perpetuăm această situație. Da, sunt de acord, în caz de grevă trebuie să existe niște servicii minime asigurate, așa cum spuneam și acum 2 ani. Și, în fine, eu uh, la Comisia Econ sunt raportor pentru raportul privind concurența, mai precis uh, capitolul dedicat transporturilor. Comisia a publicat un raport în acest sens. Trebuie să fim foarte atenți la ajutorul de stat și uh, la modul în care acesta e acordat pentru serviciile publice și la transparență. Mulțumesc din partea vezilor. 4 minute, domnul Zecibi. Mulțumesc, domnule președinte. La acest al patrulea pachet, Comisia dorește să creeze un spațiu feroviar deschis. Ar trebui să putem uh, să atingem acest obiectiv, în teorie, dar cred că trebuie să rămânem vigilenți uh, cu privire la modul în care ar trebui să se deschidă piața. În ce privește regulamentul OSP, există două lucruri care trebuie menționate, cred eu. Mai întâi, modul în care permitem autorităților competente să intervină și să schimbe modelul de transporturi pe teritoriul propriu. Nu cred că noi putem veni acum să le impunem acestor autorități o opțiune sau alta, să facă licitații și să, atribui, să atribuiască contractele unui operator agreat de vreme ce există deja un grad de satisfacție cu privire la serviciile folosite, o satisfacție a utilizatorilor. Deci nu văd de ce ar trebui să punem la îndoială opțiunea autorității competente dacă ea a obținut deja rezultate pozitive. Și uh, o să dau exemplul Franței. Uh, ca urmare a acestui regulament OSP, colectivitățile locale pot să lanseze o licitație pentru a pune în concurență Societatea Națională de Transporturi Feroviare, operatorul tradițional, cu un alt operator. Acest lucru nu fusese posibil înainte. Mi se pare că acest uh, lucru este poate nu rău în principiu, dar nu e bine ca Uniunea Europeană să oblige o municipalitate să recurgă la această procedură de licitație din moment ce prin modelele anterioare se obțineau deja rezultate bune. În al doilea rând, dimensiunea socială lipsește în mare măsură din uh, raport, din propunerea Comisiei propunere pe care noi ar trebui să o revizuim aici. Să deschizi piața nu înseamnă că creezi neapărat dumping. Eu cred că n-ar trebui să privim această deschidere ca pe o dogmă, să nu credem că pur și simplu prin deschiderea pieței se va îmbunătăți uh, automat uh, oferta de transporturi, să nu credem că va fi un bun câștigat. Nu, ce ne dorim este ca pasagerii noștri să fie mulțumiți, să călătorească cu trenuri sigure, să existe o calitate a serviciilor și tarife accesibile care să permite călătorilor să călătorească în cele mai bune condiții. Aceste lucruri se pot face astăzi, trebuie să se facă, respectând condițiile sociale, condiții care lipsesc din propunerea Comisiei. Acestea sunt deci cele două lucruri foarte importante la care trebuie să fim atenți în acest raport anume marja de manevră a autorităților competente și, în al doilea rând, dimensiunea socială pe care trebuie să o includem, pentru că dacă nu, vom lăsa cale libere unei concurențe care nu va aduce însă și o îmbunătățire a serviciilor de transporturi, dar va crea probleme în plan social. Eu nu cred că acesta ar fi uh, scopul pe care și-l dorește Parlamentul și nici Comisia Europeană. Da, vrem transporturi feroviare mai bune, mai uh, diversificate, dar mai flexibile, cu mai mare marjă de manevră pentru autoritățile de reglementare. Mulțumesc. Domnul Zile. I made a Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze, am uh, încurcat documentele. Uh, eu, la prima dezbatere, am vorbit la raportul domnului Groș. Aveam uh, un raport cu privire la raportul pe guvernanță. Uh, nu mai avem timp, nu o citesc acum nota. Îmi pare rău că ați, uh, nu am știut că ați inversat urnea de zi. Dar uh, partea bună e că um, economisim timp. Mulțumesc, doamna Wills. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Regulamentul uh, obligativitatea de servicii publice a fost adoptat uh, în urma a unor negocieri foarte dure, uh, îndelungate de 10 ani, a intrat în vigoare în Almania la începutul anului 2013 dar uh, înaintea acestui regulament principal am avut foarte multe texte legislative care au intrat în vigoare înainte. Înainte de a discuta aspectele practice, cred că trebuie să pregătim foarte, foarte minuțios acest proces. Uh, această abordare poate fi pusă sub semnul întrebării și de altfel aceasta aș dori să fac eu acum. Comisia uh, impune noi obligații birocratice, mai ales pe umerii administrațiilor care vor îngreuna situația pe viitor și prevederile propuse uh, instituiesc uh, proceduri și norme obligatorii, mai ales pentru organizarea licitațiilor publice. Începând cu decembrie 2019, Comisia își dorește să nu mai existe uh, licitații publice în 2020 ele vor uh, fi trebuite eliminate pe deplin, ceea ce va avea ca și consecință să împiedice uh, administrațiile să organizeze licitații uh, potrivite situației datorită economiilor vizate. Noi considerăm că aceste licitații publice directe sunt mult mai aproape de realitate Colegii au vorbit deja de protocolul 26 din Tratatul de la Lisabona. Noi considerăm că administrațiile locale ar trebui să poată să aibă uh, posibilitatea să, alege, să aleagă liber furnizorii de servicii publice. Noi considerăm că acest principiu ar trebui să fie menținut pe viitor, pentru că dacă nu, uh, primăriile vor avea o marjă de manevră și mai redusă invocându-se doar uh, economiile vizate și disponibilitatea uh, transporturilor publice. Dar eu sunt convinsă că cu aceste măsuri nu se va o, o, atinge obiectivul scontat. De asemenea, va trebui să ne opunem și dumpingului social, care ar fi o consecință a acestor măsuri. Mulțumim foarte mult, doamne Wills. Uh, vorbitorii următori vor primi două minute. Nu mai mult, domnul El Cadraui două minute acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Put am constatat că domnește o anumită confuzie legată de faptul că aceste două rapoarte sunt uh, strâns uh, legate. Matiu și cu mine suntem pe, uh, în mare parte de acord pe fondul acestor rapoarte. În ceea ce privește raportul domnului Groș, aș dori să evidențiez uh, două observații în uh, speță. E vorba de nevoia de flexibilitate am spus acest lucru în intervenția mea pentru că situația este atât de diferită de la un stat membru la altul, încât trebuie să ne asigurăm, să garantăm că situația nu va, uh, legislația nu va fi prea rigidă, mai ales în ceea ce privește prevederile care vor avea ca și uh, consecință fragmentarea uh, licitațiilor publice E o situație pe care nu o putem tolera, deci cred că este foarte important să garantăm flexibilitatea pentru că uh, se vorbește de cele patru contracte minimi, o regulă mult uh, prea rigidă. De asemenea, și în legătură cu aspectul următor, dacă aceste contracte trebuie să fie distribuite prin licitații publice sau, dacă nu, s-ar putea face atribuirea direct știu că Comisia a lăsat câteva piste deschise, dar încă o dată mi se pare că uh, domnește prea multă rigiditate în propunerile Comisiei. Iată două aspecte importante care sunt strâns legate și uh, cu uh, aspectele evocate de mine în uh, intervenția mea inițială. Mă gândesc mai ales la limitarea principiului pieței uh, libere, așa numitul open access. Deci, iată două chestiuni care trebuie să rămână foarte coerente. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Bach. Eu nu o să epuizez cele două minute pe care mi le-ați acordat, uh, am spus-o deja înainte. Pentru mine problema e legată de subsidiaritate. A vorbit și domnul Zeribi de acest aspect. Autoritățile naționale trebuie să își păstrează, păstreze dreptul uh, de codecizie în acest domeniu. Cred că se poate organiza o licitație publică. Există această posibilitate, dar uh, statele membre, uh, toate statele membre nu recurg la ea. Sigur că intervine aici și diferența uh, de geografie. Trebuie să ai o rețea suficient de performantă pentru a satisface nevoile călătorilor și de specificul fiecărui stat membru în parte, dar nu cred că fărâmițarea rețelei, fragmentarea este soluția optimă. Uh, s-a mai vorbit și de ce se întâmplă cu banii contribuabililor și eu aș dori să lansez un avertisment. Câteodată constatăm că există rețele care funcționează foarte bine și nu ar trebui ca din motive ideologice să le obligăm să se fragmenteze. Și aș dori să mai spun și ceva în contextul uh, normelor sociale. În general, Comisia procedează astfel. Încearcă să evite, uh, de exemplu, uh, dumpingul social, dar statelor membre le ovine obligația de a, um, de a, de a rezolva problemele, consecințele. Mie îmi lipsește o coerență în toate sectoarele, inclusiv în sectorul feroviar. Mulțumesc! Domnul Parniu, domnule președinte, uh, cu acest, acesta al patrulea pachet feroviar, mie mi se pare că ne aflăm în domeniul unei directive extrem de politice. E foarte important să avem o perioadă de gândire, de reflexie, dar dacă ne uităm la sistemul uh, de astăzi, mă gândeam și la ce spunea colegul Zăribi, înainte, din păcate, trenurile nu sunt întotdeauna punctuale și călătorii nu sunt mulțumiți de uh, serviciile feroviare. Și în același timp, liberalizarea pieței uh, consolidarea eficienței, scăderea costurilor la tarife, uh, îmbunătățirea serviciilor, nu uh, toate aceste elemente nu sunt uh, confirmate de realitate. Deci va trebui să dăm dovadă de inventivitate și cred că prima propunere a Comisiei care vizează lansarea concurenței între contractele de servicii publice începând cu 2008 nu garantează echilibrul pe care ni-l dorim cu toții, pentru că constatăm care sunt efectele uh, nefaste ale liberalizării serviciilor publice. Aceste efecte sunt uh, câteodată foarte dure. Uh, știm ce s-a întâmplat în anumite state membre în ultimii ani. E foarte important să putem reacționa, să ne asigurăm că nu se instituie concurența în detrimentul calității, de asemenea să nu se încurajeze dumpingul social sau cu un impact asupra uh, siguranței feroviare. Vă pot da un exemplu din uh, Regatul Unit, în ciuda unor reacții negative de fiecare dată când iau acest uh, exemplu, totuși uh, putem vorbi de o lipsă de eficiență, problemă pe planul securității, pierduri, pierderi financiare imense și apoi și o lipsă totală de transparență uh, Uh, e adevărat că concurența domnește, dar subvențiile publice sunt foarte uh, ridicate, mai ridicate decât înainte ca piața să fie liberalizată. Deci e o problemă reală și așa cum spunea înainte coordonatorul pentru socialiști și democrați, uh, domnul El Cadraui, și așa cum a spus și dumneavoastră, domnule Groș, iată o pistă de reflexie pentru a găsi un echilibru și în acest sens eu voi face câteva propuneri. Mulțumesc, domnul Bise, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Michael Kramer va uh, permis să faceți o greșeală. A lăsat-o pe doamna Isabel uh, Durand să se exprime pe marginea guvernanței, ori eu sunt raportor din umbră din partea grupului nostru. Nu am primit uh, posibilitatea să iau cuvântul pe această temă, deci aș dori să-mi permiteți să fac acest lucru acum. Comisia Europeană, cu, a, în contextul în care reformarea directivei nu era finalizată, a propus acest pachet feroviar cu numărul 4 de 4 luni. Și în ultimile 4 luni ne-am întâlnit cu foarte mulți actori, am discutat cu colegii, cu Comisia Europeană, cu ministerele și cu administratorii de infrastructură, cu companiile și cu călătorii, cu clienții. Uh, Prima observație legată de abordarea Comisiei. Dacă citim textul Comisiei, pentru care eu sunt raportor din umbră din partea grupului nostru, în acest text Comisia spune că lasă statelor membre uh, o opțiune de a alege între două modele de organizare și, de fapt, uh, lasă uh, de ales între același... E, e o falsă alegere Uh, între companii uh, separate sau companii integrate vertical. Dacă ne uităm mai atent, acel faimos zil chinezesc uh, este atât de înalt încât nu vedem diferența între aceste două opțiuni. Mie mi se pare că putem vorbi chiar de lipsă de sinceritate. Și aș dori să vă spun că sunt uimit. Eu nu sunt chiar expert în acest domeniu, dar uh, am uh, avut contacte cu experți care au, au criticat foarte dur poziția Comisiei Europene. Uh, e o realitate. Legătura între sistemul de guvernanță și deschiderea concurenței nu a fost uh, demonstrată. Dacă citim analiza de impact a Comisiei, ne dăm uh, seama că există date care lipsesc uh, din acest text. În ce privește separarea în domeniul concurenței și influența acesteia, unele state membre nu au introdus în calcule ce ar modifica, uh, ce, ce modificare ar aduce intrarea pe piață a noilor operatori. De asemenea, nu se ține cont și de transportul de mărfuri în ce privește incidența structurilor verticale asupra infrastructurii. Rezultatele ar fi foarte diferite. Analiza de impact nu ne mai arată că creșterea uh, presupusă a traficului s-ar face în detrimentul celorlalte moduri de transport, transportul modal. Domnule Bicep, spune președintele, aveați două minute, acum sunteți la două minute și 46. Domnul Bicep, da, eu aveam patru minute, domnule președinte. Nu eu am făcut greșeala, dumneavoastră ați făcut-o, domnule Bicep. Eu sunt cel care dau cuvântul uh, în comisie, nu dumneavoastră. Cu grupul dumneavoastră a primit patru minute, grupul dumneavoastră a luat cuvântul timp de patru minute. Uh, ați primit uh, două minute, va expira timpul și acum, doamna Durand, două minute. Foarte pe scurt, domnule președinte, în ce privește structura guvernanței. Noi am uh, făcut critici pentru că acest model este prea radical, chiar mult mai radical decât uh, modelul englezesc. Chiar uh, englezii spun că acest model nu este perfect. În, ce, în această ordine de idei, mai mulți antevorbitori au spus uh, acest lucru, trebuie să evităm același calapot pentru toată lumea, diversitatea e mare în Europa și eu vă propun și să fim înțelepți, haideți să uh, studiem, să aprofundăm dosarul tehnic pe care uh, l-am început el cu privire la securitate, la Agenția uh, Europeană a Căilor Ferate și așa mai departe. Dar haideți să permitem uh, reformării directivei să se facă, să solicităm comisiei să-și revizuiască și să adapteze textul pe marginea criticilor care îi sunt aduse, să încercăm uh, să optăm mai mult pentru proporționalitate, pentru subsidiaritate și să studiem și studiile de impact care au fost puse sub semnul întrebării, care nu sunt complete pentru a putea completa modelul existent și să ținem cont de specificitățile țărilor mici, mari, periferice, centrare, să ținem cont și de dimensiunea socială, care nu a fost uh, destul discutată. Avem foarte mult uh, de făcut pe partea tehnică și apoi, în ce privește guvernanța și OSP-ul, să pregătim mai bine Uh, lucrurile. Iată care este propunerea pentru comisie și pentru colegii prezenți în sală. Domnul Kramer, două minute, vă rog. Din experiența mea, eu vă pot spune că sunt împotriva monopolului per se, că e vorba de monopol privat sau de stat, pentru că e foarte greu să influențezi un monopol. Am uh, avut și experiențe în domeniul con concurenței, experiențe pozitive ca și negative. Vă dau un exemplu pozitiv. După ce am liberalizat transportul de mărfuri, unele țări și-au deschis rețeaua, uh, uh a crescut, de exemplu, traficul cu 30%, dar în Franța ă, traficul a ă, scăzut cu 27% pentru că piața nu era liberalizată, deci s-au pierdut locuri de muncă, s-au pierdut ă, și multe segmente de piață pentru transportul de mărfuri și s-a poluat mai mult. Să vă dau un exemplu. În Germania, între Düsseldorf și Stuttgart, 500 de persoane Uh, călătoreau, uh, făceau naveta pe această linie, linia a fost suplimată și apoi a fost redeschisă și uh, 3000 de uh, călători călătoresc zilnic pe această rută, grație liberalizării. Și vă mai pot da multe alte exemple fericite. Apoi, licitațiile directe ar trebui să fie posibile să zicem că avem uh, companii mari care au 10, uh, operează pe 10-12 uh, rute, ar trebui să poată participa și la acordarea directă a contractelor. De mult, când am discutat pachetul feroviar, cu toții eram de acord cu privire la reciprocitate. Căile ferate franceze, de exemplu, Uh, e pre, sunt omniprezente în Franța, dar poate, pot să aibă și un rol uh, în altă țară membră, de exemplu uh, la Salonică, în Grecia și acolo putem spune că liberalizarea funcționează, la fel și în Germania. Cred că țările ar trebui să poată să decide dacă vor să acorde un contract direct. Nu cred că trebuie să ne împotmolim în dezbateri ideologice Mulțumesc. Acum aș dori să trecem la uh, abrogarea regulamentului 1992. Sper că nu va dura la fel de mult. Știu că doamna Wills va da cuvântul în numele domnului Kohlicek. Deci vă rog foarte mult, uh, pe scurt, dacă se poate. Mir Kohlicek heute nicht da sein und deswegen will ich jetzt zur Position des Berichterstatters. Dumnezeu nu a putut să fie prezent și de aceea iau eu cuvântul. Ce ne propune Comisia? În ce privește armonizarea companiilor feroviare, Comisia propune să o păstreze în pachetul feroviar. Companiile feroviare, îndeopște, au fost susținute în tranzacțiile lor uh, potrivit obligațiilor tipice și apar 15 categorii. Poate fi vorba de pensiile lucrătorilor feroviari care părăsesc viața profesională mai devreme decât alte categorii profesionale sau uh, diverse uh, instalații și această directivă a fost creată în momentul în care calea ferată era un monopol de stat. Directiva a fost adaptată odată cu extinderea în 2007 uh, și include acum 36 de companii feroviare. Însă doar șase state membre utilizează această posibilitate. Comisia consideră că textul nu mai corespunde cu uh, contextul legislativ și că este un text discriminatoriu. În Uniunea celor 27 există uh, peste 1000 de companii uh, autorizate, însă doar 36 dintre acestea puteau profita de sistem. Iată de ce uh, textul nu trebuie abrogat, ci adaptat. Uh, raportorul propune Parlamentului să solicite Comisiei întocmirea unui raport în 2017 cu o evaluare a costurilor aplicării directivei și a compensațiilor pe care le antrenează. Acest raport ar corespunde unei reformări a directivei și ar fi absolut necesară pentru ca noi să putem decide. Statele membre trebuie să aplice directiva până în 16 iunie 2015 și potrivit articolului 15, Comisia trebuie să raporteze uh, vis-a-vis -vis de Parlament, respectiv Consiliul, la fiecare doi ani. Propunerea fixării uh, termenului pentru 2017 corespunde unde unei obligații prevăzute în uh, textul reformat. Raportorul va propune un amendament în acest sens. Mulțumesc! Nu știu dacă cineva de la PP dorește să spună ceva. Atunci, domnul Parnea. Da, foarte pe scurt. Abrogarea acestui regulament din 69, practic, impune statelor membre niște vărsăminte către cotizația pentru pensiile lucrătorilor feroviari. Trebuie întâi de toate să evaluăm consecințele directivei pentru regimul de pensii ale salariaților uh, din sistemul feroviar. Abrogarea uh, avea, ar avea o incidență neglijabilă, însă aș prefera să putem solicita o evaluare a consecințelor la nivel real în fiecare stat membru. Știu că în Franța se face așa ceva. Sigur că în principiu nu ar fi nicio problemă să abrogăm directiva, dar totuși o verificare în fiecare stat membru cred că este de dorit. Mulțumesc, spune președintele. Mm, domnul Tomas, dacă doriți, nu, poate că nu, atunci domnul Zeribi din partea verzilor. Foarte pe scurt, la rândul meu, sunt de acord cu colegul meu Gilles Parnieu. Sigur, nu există o opoziție pentru a uh, armoniza situația între statele membre. Deci trebuie să vedem totuși care e incidența acestor uh, uh, modificări. Eu cred că am putea găsi un consens relativ ușor în acest punct. Mulțumesc. Comisia. aveți 10 minute să vă exprimați, așa încât să pot trage și eu niște concluzii. Doamna Engle, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, doresc să mulțumesc domnului uh, Matiu Groș, deoarece Comisia a fost invitată la negocieri în ce privește reformarea și așa am putut să facem propunerea noastră în ce privește deschiderea pieței interne și uh, consolidarea poziției administratorilor de infrastructură. Comisia de obicei e criticată, dar mă bucur să pot raporta că uh, de data aceasta în Comisia Tran am primit felicitări pentru că în ianuarie 2013 am reușit aproape să respectăm termenul limită ce era fixat în decembrie 2012. Sigur, nimeni nu s-a așteptat să fie un, o temă ușoară, aceasta a deschiderii pieței interne, întrucât din 94 uh, calea ferată este un uh, sector intern pentru UE. Aș încerca să răspund unora dintre preocupările uh, exprimată de dumneavoastră și îmi cer scuze dacă nu voi reuși. Aș începe cu domnul Zile. Ne-a întrebat ce vor cetățenii și pot să vă spun că, potrivit Eurobarometru, cetățenii europeni își doresc deschiderea pieței pentru o mai bună calitate a serviciilor. În privește pe domnul de Bacher, aș spune că descrierea pieței și numai ea nu e suficientă, deoarece două treimi eh, din ehm, serviciile de cale ferată sunt serviciu public. Iată de ce licitațiile pentru contracte de servicii publice sunt importante și trebuie revizuit regulamentul OSP. Domnul Zeribi, Aș dori să vă spun că deschiderea pieței nu înseamnă o liberalizare necontrolată a serviciilor de cale ferată. Comisia propune uh, reguli detaliate care guvernează acest proces de deschidere a pieței. Ceea ce dorim să evităm e uh, a, a, uh, a, o abordare tip cherry picking și am dori servicii cât mai bune, pe termen cât mai lung, fără a pune în pericol întregul sector economic. Reguli detaliate au fost dezvoltate pentru a uh, uh obține un echilibru economic și uh, autoritățile naționale vor face un astfel de test de echilibru economic și răspund astfel domnul El Cadraui, care uh, își exprimase niște în acest punct. Domnul de Kramer, uh, la comisie considerăm că licitațiile competitive trebuie să fie uh, regula. Totuși, uh, regulamentul prevede numeroase derogări în ce privește acordarea directă de contracte și mm, criteriile trebuie să fie unele obiective, sper că sunteți de acord cu mine. În ce privește definirea uh, obligațiilor de serviciu public, uh, Acestea vor continua să țină de autoritățile competente, deoarece e vorba de subsidiaritate. Totuși, trebuie să există un set de reguli minimale, așa încât să fie vorba de OSP-uri adaptate um, aspectelor geografice, dar respectând și celelalte criterii. În ce privește pragurile, respectăm subsidiaritatea și aș spune că cele două uh, praguri propuse, minim un milion de kilometri și un număr minim de OSP-uri în statele membre, ar uh, uh, permite țărilor mai mici să-și fragmenteze rețelele și să integreze serviciile. Uh, noi dăm dovadă de flexibilitate vis-a-vis -vis de uh, dimensiunile relative ale OSP-urilor. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că nu va exista o deschidere a pieței fără uh, și um, un echilibru la nivel social. Totuși, Comisia nu a uh, stipulat un transfer obligatoriu al personalului în cazul de localizărilor. De ce? Pentru că structura sectorului feroviar și caracteristicile pieței forței de muncă este atât de diferită la un stat membru la altul, încât principiul subsidiarității este primordial. Doar autoritățile naționale și regionale pot evalua nevoile și pot lua deciziile potrivite în ce privește personalul. Intervine aici și problema materialului rulant. Doamna Duran și domnul Liberațchi au întrebat despre așa ceva. Credem că descrierea pieței nu va fi eficace dacă nu înlăturăm barierele tehnice. Trebuie să acordăm un uh, acces uh, egal la uh, materialul rulant și aceasta din nou ține de un sistem de licitații limpede. Acum, în ce privește decuplarea, deschiderea pieței interne de pasageri va funcționa doar atunci când toate companiile feroviare vor avea un acces nediscriminat la infrastructură, iar pentru asta e nevoie de uh, o administrare independentă a infrastructurilor și aceasta a fost cea de-a doua solicitare a dumneavoastră în cursul reformării. Aș uh, repeta ce spus de comisarul Calas, dacă oferiți control autostrăzilor la o, unei singure companii, nu ați fi surprins de ce se întâmplă cu concurența? Nimeni nu vorbește despre așa ceva. Însă, independența înseamnă că re țările trebuie să funcționeze eficace și fără discriminări. E nevoie de o independență operațională și financiară, altminteri vom intra în conflict de interese. Ați solicitat consolidarea independenței, iar Comisia a răspuns. Decuplarea instituțională este soluția cea mai simplă pentru a ne asigura că există un acces nediscriminat, dar statele membre care ar, dura, ar dori să păstreze o structură tip holding pot să o facă. Dar atunci va trebui ca ei să protejeze uh, în mod solid um, administratorul de infrastructură. Uh, domnul de Bacher solicita o uh, autoritate de reglementare mai puternică. Noi nu credem că ar fi suficientă. E nevoie și de o administrație independentă a infrastructurilor. Altfel, un operator care dorește să lanseze uh, pe piața unui stat membru va trebui să treacă prin proceduri extrem de lungi și complexe. S-a vorbit și despre costul fragmentării cred că domnul eh, Bisep. Însă domnul președinte i-a stopat intervenția. Aș încerca totuși să răspund. A întrebat despre costurile fragmentării și știm că există o cifră de vreo 6 miliarde care e vehiculată și mă întreb de unde provine aceasta, pentru că nu e justificată. De ce să fie atât de scump să separi administratul de infrastructură de o administrație care deja e independentă vis-a-vis -vis de holding cu um, um bunuri și personal, uh, personal, dar vorbind într-una despre acest zid chinezesc, sunt de acord cu domnul de Kramer că nu e acceptabil ca banii contribuabililor uh, să fie uh, transferați de la infrastructură la uh, operatori care pot face ce vor cu ei banii contribuabililor trebuie să meargă la infrastructuri. Și în acest fel asigurăm și transparența financiară. Aș putea continua, dar uh, de domnule președinte că mi-a mai rămas doar un minut. Prin urmare, uh, referindu-mă la uh, armonizarea conturilor, nu apare să părăsesc sala, dar uh, noi credem că acest text e obsolet, deci trebuie abrogat și chiar contrar tratatelor a fost adoptat la o vreme la care nu exista piață internă unde monopolurile erau regula și la comisie credem că acest lucru trebuie să se încheie aici. Aș încheia din nou cu ce a spus domnul Groș. Am adoptat ieri la comisie semestrul european și recomandările specifice pentru un stat membru și veți găsi multe aspecte ce țin de uh, rețeaua feroviară. Iată de ce acest pachet e foarte important atât pentru creștere cât și pentru viitorul locurilor de muncă în Uniunea Europeană. Și ne va face plăcere să lucrăm în continuare cu dumneavoastră și prin Consiliul pentru adoptarea acestui pachet, al patrulea pachet feroviar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc! Într-adevăr, ați respectat timpul alocat și vă mulțumesc foarte mult, foarte rapid. Un nou tur al raportorilor. Două minute eh, de concluzii, începând cu domnul Al-Kadrawi. De schaduwrapporteurs zal ik eh, ook persoonlijk nog ontmoeten natuurlijk de komende dagen en weken. Mulțumesc. Voi ține seama de toate observațiile făcute Raportorii e vede de că mai au de lucru, dar revenind la cele spuse de comisie, înțeleg că comisia dorește să-și apere poziția, sigur nu reproșăm nimic, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui sondaj. Dacă spunem întotdeauna că liberalizarea e un lucru bun, atunci Trebuie să înțelegem că lucrurile nu sunt atât de simple și că nu e întotdeauna așa. Noi trebuie să ne ținem de obiectivele noastre. Anume, ne dorim un serviciu eficace și accesibil pentru pasageri. E nevoie de echilibru, e limpede, dar trebuie să dăm dovadă și de flexibilitate. Nu trebuie să mergem prea departe pentru că am putea ajunge într-o situație în care oferta de servicii să se răutătească în loc să se amelioreze. Uh, celelalte observații le rezerv pentru uh, uh, mai târziu. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și colegilor mei. Sigur, Trebuie deschis dialogul cu raportorii din umbră și colegii care doresc să-și aducă contribuția. Revenind la raportul comisiei, cred că a fost bine să reamintim ceea ce noi am solicitat. Am aflat astăzi că pledăm cu toții pentru mai multă flexibilitate în diverse domenii și sper că, într-adevăr, și Comisia să dea dovadă de deschidere, inclusiv în ce privește calendarul. Și toate trebuie să fie făcute cu eficacitate. O observație importantă pentru mine. Convingerea mea este că dacă dorim să ne unim forțele dincolo de uh, opiniile noastre politice, atunci uh, Calea ferată ar putea deveni un nou Airbus. Am putea rata o oportunitate pentru mobilitate, ocupare și eu cred că asta e cel mai important. Și din această perspectivă trebuie să evaluăm propunerile noastre, propunerile Comisiei, desigur, dar și ale Comisiei noastre parlamentare. Uh, dar astfel să ne calibrăm și poziția vis-a-vis -vis de Consiliu. Trebuie să ieșim dintr-o uh, optică prea națională, încercând să ameliorăm calea ferată, dar aducând și o valoare adăugată. I thank everybody. I... Aș dori, spune președintele, să mulțumesc tuturor ar trebui, într-adevăr, să ne gândim, uh, să avem o gândire la nivel european, să ne mai cantonăm la limitele naționale. Vă mulțumesc tuturor și vă reamintesc că următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 17 iunie la Bruxelles, uh, orele 15. Le mulțumesc și interpreților, pentru că pentru două zile cred că acești interpreți uh, ne-au deservit. Vă apreciez efortul pentru că au fost niște reuniuni foarte tehnice. Mulțumesc!